La seduta e aperta. S-a deschis ședința. Primul punct pe ordinea de zi se referă la declarația Consiliului European și a Comisiei Europene referitoare la concluziile Consiliului European din 19 și 20 octombrie. În egală măsură este și prezentarea agendei liderului de construire împreună a viitorului nostru comun, după propunerile din partea Parlamentului European pe care le găsiți în birourile dumneavoastră. Am ascultat și discursul președintelui Comisiei Europene, domnul Jean-Claude Juncker.